președintă. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. Bună ziua tuturor. Reluăm lucrările. În primul rând, procesul verbal al reuniunilor de ieri sunt, este disponibil. Dacă nu există obiecții sau comentarii, le considerăm a fi adoptate. Prima dezbatere din această după